Vilnius. Conform regulii 6, paragraful 2, am transmis această chestiune comisiei competente și anume Comisia Juridică. Am primit de la grupul PPE câteva cereri de modificări în ce privește membrii comisiilor uh, parlamentare și delegațiilor interparlamentare. Lista acestor uh, numiri este atașată la Uh, procesele verbale ale acestei ședințe. Dacă nu există niciun fel de obiecții la aceste numiri sau comentarii, atunci acestea vor fi considerate aprobate. Comisia competentă mi-a transmis un document rectificativ asupra unui text adoptat de